domnului Czarnecki. Mr. Czarnecki. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Thailanda este o țară pe care o cunoaștem foarte bine noi, europenii fiindcă este, în primul rând, o destinație turistică foarte căutată. Pentru foarte mulți cetățeni europeni. Dar, din punct de vedere politic, Thailanda este mai puțin atrăgătoare decât turistic. E vorba de evenimente care au început acum doi ani prin proteste ale opoziției și apoi impunerea legii marțiale. Thailanda, care era numită tigrul economic al uh, Asiei de Est, este o țară uh, care necesită declarații ferme din partea Parlamentului European în ceea ce privește reinstituirea democrației. Grupul meu politic este de părere că ar trebui să monitorizăm îndeaproape situația în Thailanda și nu numai, ar trebui să arătăm că cooperarea economică poate depinde de situația drepturilor omului. herr talman! det thailändska folket är nära vänner till oss. doamna wikström mulțumesc uh, domnule președinte. Uh, poporul thailandez uh, este foarte apropiat de poporul nostru. Sunt mulți care consideră Thailanda ca pe o a doua casă, însă prietenii trebuie să poată accepta critici evoluțiile din uh, Thailanda în ceea ce privește libertățile și drepturile este foarte îngrijorătoare. Poporul thailandez merită o viață cu libertate, cu dreptul de a-și alege calea în viață, dreptul de a-și alege reprezentanții politici, dreptul de a fi o democrație. Aș vrea să fac apel la, la autoritățile thailandeze pentru a asigura respectarea drepturilor fundamentale, astfel încât democrația să fie reintrodusă. Domnul Corao, un minut. Grazie, grazie Presidente. Bene, io condivido quanto ha detto. Mulțumesc, domnule președinte. Împărtășesc cele spuse de domnul Cernețchi. De câte ori vorbim despre Thailanda, ne gândim la o destinație turistică atractivă, foarte populară pentru europeni. Practic, nimeni nu știe cu siguranță care este situația politică. De la lovitura uh, recentă am văzut o escaladare a violenței. Oricine se opune juntei uh, militare se uh, găsește ținta uh, persecuțiilor și ajunge în închisoare. Cred că Uniunea Europeană însă poate să mai uh, exercite uh, presiuni pentru o restabilire a procesului de democratizare în țară. Asta încercăm să facem și trebuie să ne folosim puterea economică și diplomația pentru a obține acest lucru. Cred că este important să facem asta un minut. La Thailandia attraversa da tempo... Mulțumesc. De ceva timp, Thailanda a suferit, suferă o criză instituțională și politică. Thailanda este o țară în care drepturile omului nu sunt respectate întru totul și este important ca această etapă din uh, istoria țării să se încheie. Sunt importante două lucruri. În primul rând, avem nevoie de o nouă Constituție democratică în țară și alegeri libere. Iar uh, asta pentru a se trece de la un regim militar la un, la un guvern democrat. Crucial este mm, asigurarea drepturilor omului și a drepturilor lucrătorilor. ONU a definit condițiile lucrătorilor în um, sectorul pescuitului ca fiind sclavie modernă. Și avem o problemă cu un activist um, din Marea Britanie care atrage atenția asupra acestor probleme și aceste lucruri trebuie să fie rezolvate. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Are acum cuvântul doamna Lochbiller, în calitate de raportor, un minut și jumătate. Thailanda este un partener important al Uniunii Europene atât la nivel politic cât și economic. Cu atât mai decisiv este ca Uniunea Europeană ca partener și prieten al Thailandei să sesizeze evoluțiile îngrijorătoare în ceea ce privește democrația și drepturile omului. Thailanda trebuie să facă tot ce poate pentru a reveni la, o, la un guvern civil democrat și să respecte termenul pentru alegeri guvernul thailandez se poate orienta după propria sa Constituție și uh, după prevederile în ceea ce privește libertatea de exprimare, justiție și așa mai departe. Arestările arbitrare uh, ale opoziției trebuie să uh, nu mai aibă loc. Comisarul pentru Drepturile Omului în perioada mai 2014 până în 2015 uh, a documentat 122.000 de arestări arbitrare. Se fac uh, sesiuni de schimbare a comportamentului uh, în închisoare, practic, dar aceste închisori sunt în zone militare mulți bărbați, în domeniul pescuitului sunt mari uh, probleme. Mulți bărbați lucrează pe aceste vase de pescuit în condiții de sclavagism. Uh, sunt cumpărați lucrători, nu, nu li se permite să, uh, să părăsească vasul și lucrează ani de zile fără salariu. Mai ales sunt afectați cei din comunitatea Rohingya din Myanmar, dar și cetățeni malaezieni. Vorbitoarea este întreruptă. Mulțumim, spune doamna președinte. Urmează acum domnul Lenners. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. Această dezbatere și rezoluția este rezultatul uh, angajamentului și prieteniei noastre cu poporul tailandez. Deci, nu putem să avem decât o prioritate, și anume uh, Thailanda să se întoarcă cât mai rapid la o societate democratică cu un guvern uh, civil ales de aceea îndemnăm autoritățile tailandeze să respecte calendarul pentru noua Constituție și alegeri la mijlocul anilor 2017, uh, o Constituție bazată pe egalitate, libertăți și drepturi fundamentale. Acest lucru ne preocupă, pentru că dacă Constituția uh, va fi uh, una solidă, Procesul trebuie să fie inclusiv și oamenii trebuie să poată să participe. Am văzut tot mai mult uh, rapoarte îngrijorătoare în legătură cu deteriorarea drepturilor omului în Thailanda. Deci e nevoia de măsuri care să prevină restrângerea dreptului la adunări și la exprimare. Mulțumesc! Uh, mulțumesc, uh, doamna González Peñas. Parlamentul Parlamentul European nu poate să accepte modul în care sunt călcate în picioare drepturile omului de către guvernul militar în Thailanda fiindcă sunt periclit, este periclitată democrația în întreaga regiune. Condițiile lucrătorilor în Thailanda sunt îngrijorătoare, mai ales uh, lucrătorii migranți și abuzurile cărora le cad victimă. Nu este suficient ca Comisia Europeană să um, suspende negocierile deocamdată pentru un acord de liber schimb bilateral, ci este important ca sistemul uh, de preferințe generalizate să fie suspendat, uh, stipulându-se clauzele privind drepturile omului și nu putem să continuăm comerțul cu arme cu o țară care calcă în picioare drepturile omului. Avem nevoie de un guvern democratic și uh, toți deținuții politici trebuie să fie eliberați imediat. Mulțumesc. Acum uh, dăm cuvântul uh, domnului Preda. Mulțumesc, doamna președintă Mulțumesc, doamnă președinte. Situația din Thailanda este într-un impas. Avem un regim militar care a luat puterea cu forța și care dorește să se mențină cât mai mult la putere. De cealaltă parte, uh, avem uh, mișcările sociale și restrângerea libertății de exprimare. Uh, Uniunea are relații politice, economice și culturale puternice cu Thailanda. Rolul nostru este să susținem o tranziție democratică în țară și să împingem junta militară să uh, accepte calendarul electoral. Primul ministru a anunțat că uh, elaborarea Uh, Constituției ar lua 20 uh, de luni, ceea ce ar împinge alegerile în 2017. Acest calendar nu este acceptabil pentru popor. Trebuie să uh, vorbim și de numirea unei noi comisii pentru redactarea Constituției și eliberarea mai multor jurnaliști. Sunt semne pozitive, însă rămâne mult de făcut Uh, pentru organizarea de alegeri libere și transparente va permite recâștigarea încrederii populației. Mulțumesc. Următorul vorbitor, uh, domnul, doamna Dodds. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. De la lovitura militară din mai 2014, sute de persoane au fost arestate în mod arbitrar, s-au dat puteri uh, nelimitate put armatei, s-au cenzurat uh, site-uri și mass media și dreptul la exprimare și adunare a fost restricționat. Mă îngrijorează mai ales situația lui Andy Hall, un activist pentru drepturile omului. El uh, poate fi condamnat la șapte ani în închisoare și uh, o amendă de milioane pentru că a făcut cercetare în ceea ce privește drepturile omului. Uh, vorbea despre cum sunt uh, respectate drepturile omului la o companie numită Thai Fruit. Uh, acuzațiile împotriva lui Andy Hall uh, sunt nejustificate și el pare să fie tratat așa numai pentru că a vrut să dezvăluie exploatarea. Fac apel autoritățile Thai să le libereze pe domnul Andy Hall. Vă mulțumesc doamnă președinte, și eu vreau să subliniez uh, nevoia de a se renunța la acuzațiile împotriva lui Andy Hall, așa cum s-a spus mai devreme, este un apărător al drepturilor omului și un cetățean uh, european. Iar uh, apărătorii drepturilor omului trebuie să poată trage atenția asupra încălcărilor ale drepturilor omului. El a contribuit la un raport din 2013 care, care, um, care arătau că există încălcări ale drepturilor omului în uh, unele companii. El ar fi trebuit să fie lăudat pentru asta, nu aruncat în închisoare. În altul reprezentant ar trebui să condamne hărțuirea judiciară căreia, căreia a căzut victimă Andy Hall și să se facă o anchetă uh, în cazul acestei companii Natural Fruit. Uh, Andy Hall uh, a primit uh, sprijinul uh, apărătorilor drepturilor omului în 2013 și, uh, și Uniunea Europeană trebuie să Uh, se asigure că Natural Fruit, această companie, nu mai importă în Uniunea Europeană și consumatorii trebuie să știe, să cunoască originea produselor. Vă mulțumesc! Mulțumesc și mulțumesc uh, și colegii pentru că și-a respectat timpul din intervenție. Domnul Șogor, un minut. Köszönöm. Egyértelmű, hogy az EP parlamenti frakció és az egész Európai Unió. Mulțumesc. Grupurile politice din Parlamentul European și întreaga Uniune Europeană se așteaptă la o normalizare a situației din Thailanda. Ne dorim un guvern democrat și ales în mod democratic. În plus, ar trebui să fie adoptată o nouă Constituție care să se bazeze pe statul de drept sunt convins că Uniunea Europeană poate sprijini această țară în acest proces, pentru că Europa este unul dintre cei mai mari investitori în această zonă. Am investit mai mult în această regiune decât Statele Unite și Japonia împreună. Suntem pe locul 2 imediat după China în ceea ce privește partenerii comerciali ai Thailandei. Bineînțeles că trebuie să insistăm ca drepturile omului să fie respectate, dar și drepturile minorităților. Din păcate, și unele state membre ale Uniunii Europene uită de respectarea acestor drepturi. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Weidenholzer, acum. Thailanda este un partener important al Europei, nu numai din punct de vedere al turismului, dar și al comerțului. Thailanda este un partener strategic și de aceea observăm cu îngrijorare că se uh, limitează, se restricționează democrația, că se încalcă drepturile omului și că există o încălcare sistematică a drepturilor sociale și ale lucrătorilor împărtășesc uh, și preocuparea și îngrijorarea uh, pentru Andy Hall. Cazul este foarte grăitor și sper că autoritățile tailandeze vor renunța la acuzații câte se poate de curând doresc uh, să spun că există totuși uh, pași înspre normalizare uh, și sper că Thailanda va avea curajul să restabilească uh, condiții de democrație. Poate că și noi putem contribui la asta prin politica noastră comercială. Vă mulțumim. Urmează acum domnul Polciac. Un minut. Předsedkyně za udělení slova. Uh... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Recentele evoluții din Thailanda uh, nu pot să fie văzută într-o lumină favorabilă. În același timp, nu trebuie să condamnăm aceste evoluții, pentru că există o luminiță la capătul uh, tunelului. Abolirea Uh, legii marțiale în primăvara acestui an. Actualul guvern, după ce a abolit legea marțială, a menținut uh, în uh, vigoare o serie de drepturi excepționale. De pildă, reținerea unor persoane cu caracter preventiv. Din 2013 au fost reținute în acest regim vreo 300 de persoane. Uh, ceea ce se întâmplă în Thailanda este un fenomen complex și trebuie să-l urmărim cu atenție. Reîntoarcerea la drepturile civile va veni odată cu noua Constituție, însă trebuie să ne asigurăm că uh, drepturile cetățenilor se uh, dezvoltă tot mai mult chiar de acum. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! Urmează acum intervențiile spontane. Fiecare vorbitor va, înscris va putea interveni. Începem cu domnul Tarabela. Doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, de la lovitura militară, situația în Thailanda nu face decât să se înrăutățească. Nimeni nu se mai poate exprima liber împotriva monarhiei pentru că este arestat în mod arbitrar sau au crescut uh, infracțiunile de lez majestate. Monarhia uh, mm, astfel de uh, încălcări sunt uh, pedepsite printr-un tip de educație comportamentală. De asemenea, libertatea de exprimare este o utopie acolo. Uh, încurajez pe toți activiștii drepturilor omului care fac tot ce pot pentru a apăra drepturile fundamentale din Thailanda. O felicit pe doamna Chua Chang, jurnalistă din Thailanda, care a primit uh, premiul agenției France Press pentru 2015, um, care sprijină reporterii care lucrează în situații dificile în Asia. Mulțumesc, domnul Marias, acum. Κύριε Πρόεδρε, Mulțumesc, uh, președinte. După um, lovitura de stat uh, din 22 uh, mai 2014, am asistat la o intensificare a arestărilor și a pedepselor cu închisoarea pentru persoanele care se opun și, pentru, și în rândul apărătorilor drepturilor omului. În august anul curent, junta militară a votat o, a aprobat o lege care interzice adunările în public. Și uh, uh, care atrag cu sine pedapsa de 10 ani cu închisoarea. Nu putem să închidem ochii la ce se întâmplă doar pentru că unele companii europene sunt active în această țară. Trebuie să facem ceva pentru a uh, reinstitui democrația, pentru a avea alegeri libere și pentru drepturile lucrătorilor. S-a spus în nenumărate rânduri că situația în sectorul pescuitului este de spus sclavie. Vă mulțumesc. Da, Solong, Obermeier, képviselő úr. Mulțumesc, urmează domnul Obermeier, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Cunoaștem Thailanda. Este țara cu locuitori prietenoși, cu mare ospitalitate și cu un succes economic. Bineînțeles că um, legea marțială nu corespunde pre, uh, viziunii noastre democratice, însă trebuie să vedem, pe de o parte, criticăm uh, condițiile de lucru și drepturile omului și livrările de arme, dar trebuie să uh, Uh, criticăm la fel de puternic și alte țări precum Arabia Saudită. Trebuie să ne uităm la diferitele grupări politice și nu să arătăm numai cu degetul și să facem pe profesorii. Eu sunt optimist că munca la noua Constituție va fi un succes și că alegerile um, ce vor veni vor avea loc uh, la momentul uh, programat. Domnul acum. <clears throat> președinte. Dat fiind uh, înrăutățirea situației drepturilor omului și libertăților în Thailanda, care a fost arătată cu, uh, care se manifestă și prin uh, cenzurarea posturilor de televiziune și de radio, prin deținerea arbitrară a persoanelor și a activiștilor din uh, mișcarea Neodemocrația, uh, vă rog uh, să, să um, încercăm asigurarea drepturilor omului, dreptul la asociere, mai ales pentru cei care sunt implicați în activități politice. În ceea ce privește situația activistului Andy Hall, care acum a fost condamnat la șapte ani cu închisoarea și la amenzi uriașe pentru că a atras atenția asupra abuzurilor uh, companiei uh, uh, Natural Fruit. Rog ca um, acuzațiile aduse să fie um, să fie eliminate și să încercăm să îmbunătățim situația lucrătorilor migranți din Thailanda. Mulțumesc! Mulțumesc! Cu aceasta se încheie runda intervențiilor spontane și dau cuvântul comisarului Stilianides. Mulțumesc, dragi colegi. Sunt cu totul de acord cu dumneavoastră. Thailanda este un uh, partener uh, important, inclusiv relația noastră cu întreaga regiune. Thailanda este o națiune mândră, admirată pentru cultura, natura sa și mai ales pentru poporul său. Principala noastră preocupare este lipsa progresului în rezolvarea a ceea ce uh, pare un ciclu de uh, conflict politic violent și uh, preluarea puterii de către militari. Uh, Thailanda uh, are nevoie de punți, atât în societate cât și în politică. Aceste punți nu au fost încă construite. Respectarea drepturilor omului este esențială pentru rezolvarea crizei din Thailanda. Încălcările drepturilor omului sunt o violare a demnității umane, un obstacol în calea prosperității. Libertatea de exprimare, nu cenzura, libera libertatea de adunare, ci nu restricționarea acestui drept uh, procese civile, nu în fața unor instanțe militare. Toate acestea sunt uh, premize esențiale pentru un uh, proces de pace inclusiv care trebuie să ducă fără întârziere la reinstituirea democrației. În acest context salutăm accentul pus pe situația din Thailanda în dezbaterea de astăzi și subliniem importanța apelului Parlamentului pentru reîntoarcerea la o guvernare democratică în Thailanda. Uniunea Europeană a făcut deja multe și va continua politica sa de angajament uh, pe baza uh, unei abordări la care, uh, care se bazează pe valoare în 23 iunie anul trecut s-a cerut uh, reinstituirea uh, procesului democratic, precum și respectarea libertăților fundamentale și a drepturilor omului. De atunci au urmat uh, declarații publice în această privință. Ne-am uh, intensificat uh, acțiunile, o monitorizare diplomatică, ne-am întâlnit cu cei care luptă pentru democrație și drepturile omului. Permiteți-mi să mă refer la preluarea, uh, uh, preluarea puterii de către militari, care îi preocupă pe uh, mulți uh, eurodeputați Uh, suntem conștienți de ceea ce se întâmplă în, în domeniul uh, pescuitului și vom uh, continua să discutăm cu omologii noștri tailandezi. Autoritățile tailandeze au declarat public că vor analiza această uh, situație, că au fost niște pași uh, constructivi uh, care au fost făcuți, însă mai trebuie încă fă de făcut uh, uh, mult. Nimeni nu trebuie să lucreze în condițiile de sclavie. Cumpărătorii europeni sunt tot mai uh, uh, conștienți de modul în care sunt produse alimentele pe care le cumpără. Ieri Parlamentul a uh, susținut ratificarea uh, protocolului cu Organizația Internațională a Muncii împotriva uh, muncii forțate. Uniunea Europeană nu este numai un prieten bun în condiții dificile. Trebuie să continuăm prietenia cu poporul uh, Thailandei. Vom uh, rămâne uh, în discuții cu, cu guvernul thailandez pentru reîntoarcerea la democrație, așa cum s-a cerut în concluziile Consiliului din iunie 2014. În ceea ce privește activistul Andrew Hall și drepturile acestuia, Eh, felicitări colegilor care au ridicat această problemă. Uniunea Europeană a urmărit atent eh, situația domnului Andrew de ceva timp încoace. Delegația de acolo eh, participă în calitate de observator la procesul acestuia pe 19 octombrie. Uniunea Europeană va monitoriza îndeaproape situația și uh, vom exprima îngrijorările noastre pe lângă autoritățile thailandeze. Vă mulțumesc! Uh, uh, vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru intervenția dumneavoastră. Doresc să vă atrag atenția asupra faptului că s-au depus patru proiecte de rezoluție, moțiuni de rezoluție, șapte, mai exact, Această dezbatere se